pentru că vin din Bulgaria, un uh, stat membru care se află în fața valului de migranți, aș vrea să atrag atenția Parlamentului că escaladarea acestor tensiuni reprezintă o adevărată, uh, uh un adevărat pericol pentru un nou val de refugiați, pentru că există pericolul de a reloca 2 milioane de refugiați în zona curdă din nordul Siriei, unde sunt operațiunile armatei turce. Și cred că o astfel de relocare ar trebui să se facă doar voluntar de către refugiați și nu ar trebui să se facă în detrimentul populației indigene curde de acolo. O schimbare a hărții etnice acolo, mai ales în situația precară din Siria, reprezintă un risc foarte mare pentru a avea un nou val de lungă durată de refugiați uh, de curs uh, către statele europene. Iată de ce cer Parlamentului să propună un mecanism internațional de transparență și control. Mulțumesc. Doamna Haina Luoma, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, suntem triști când vedem ce se întâmplă zi de zi în Orientul apropiat. Oamenii mor uh, în uh, Iran, în Irak, sunt încălcate drepturile omului și în Irak din nou, din nou au apărut probleme cu drepturile omului. Drepturile, uh, libertățile de exprimare și de manifestare sunt îngrădite prin reprimarea demonstranților. Totul a început când Statele Unite și aliații săi au intrat în Irak. S-a creat un mare dezechilibru atunci uh, și de atunci uh, nu au încetat nici violențele. Uniunea Europeană trebuie să susțină prin măsurile și acțiunile sale democrația și drepturile omului, dar avem nevoie și de uh, răbdare. Nu se poate face de pe o zi de alta. Domnul Ciuhădaru are cuvântul un minut

să vă reamintesc că toți intervenienții au la dispoziție câte un minut. Începem cu domnul Pospisil. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Mogherini pentru activitatea desfășurată în cursul mandatului dumnea ei. Am vorbit um, repetate rânduri despre situația din Orientul Mijlociu și trebuie să recunosc că nu întotdeauna am fost de acord. Cred că a avut o atitudine prea pozitivă și prea idealistă față de regimul din Iran și acum se dovedește că noua comisie va trebui să evalueze dacă nu ar trebui să acționăm mai ferm. Condițiile sociale sunt cutremărătoare acolo. O corupție uriașă în toate aceste state și regimuri represive. Noua comisie trebuie să evalueze dacă nu ar trebui să acționăm mai ferm împotriva Iranului, pentru că Iranul este astăzi sursa destabilizării din Iran și a încălcării drepturilor omului. Trebuie să facem tot posibilul ca această șansă să nu fie folosită de către islamiști. Domnul Fernando López are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnă Mogherini. Astăzi am votat uh, cu majoritate Comisia von der Leyen și vreau să recunosc și să mulțumesc pentru munca dumneavoastră în acest mandat. A fost o muncă grea și faptul că recunoaștem acest lucru la momentul acesta la Parlamentul European pentru că avem o dezbatere în legătură cu trei țări care au foarte puține lucruri în comun, cu excepția instabilității și a protestelor de acolo. Cât privește Libanul, Instabilitatea se datorează în bună măsură a implicării Iranului și între Iran și Irak a existat un război foarte sângeros. Ceea ce mă preocupă foarte mult este situația din Iran, pentru că a trecut prea mult timp. Lucrurile s-au schimbat foarte mult în rău pentru femei și tocmai acolo Uh, sentințele de moarte sunt mai numeroase, iar ultimele proteste ne arată că numărul morților este de neacceptat. În jur de 100 de persoane care au murit, printre care Nifta Eftandani, o fetiță de 14 ani. Și așa cum arată toate organizațiile internaționale, utilizarea violenței a fost una sistematică pentru a reprima cu brutalitate aceste proteste, ceea ce este de neacceptat. Susținem acordul nuclear, însă nu putem menține tăcerea în fața acestei brutalități sistematice a regimului iranian. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna McIntyre, un minut. We really just can't stand by. Nu putem pur și simplu să ignorăm ce se întâmplă în Iran. Atât UE cât și comunitatea internațională trebuie să denunțe utilizarea intenționată a forței letale a, de către gardela revoluționară și agenții regimului iranian împotriva populației civile. Uciderea 143 de persoane a fost documentată cu mare acuratețe de Amnesty International, care însă consideră că cifra reală este probabil mult mai mare. Majoritatea eh, persoanelor ucise au fost în împușcate între, între aceste persoane, o fată de 14 ani împușcată în cap, care a fost căutată timp de trei zile și alte trei zile a durat până când uh, trupul ei neînsuflețit a fost uh, predat familiei. Trebuie să cerem liderilor regimului să uh, să se supună justiției și nu poate exista o colaborare cu regimul uh, iranian care comite crime împotriva umanității. Mulțumesc, doamnă. Doamna Claire Dali are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. M-am bucurat să aud pe doamna Mogherini vorbind despre opoziția uh, Uniunii Europene față de retragerea Statelor Unite din acordul nuclear și încercările de a salva acest program. Însă cred că trebuie să mergem mai departe și să recunoaștem că impunerea de sancțiuni pentru a forța Iranul a dus uh, la greutăți masive pentru cetățenii iranieni, în special pentru cei sărace, cei care protestează și cei pe care trebuie să-i apărăm. Și acum uh, vedem că Statele Unite încearcă să exploateze protestele autentice și legitime în Iran și în Irak și Liban pentru a ținti um, Iranul. Nu trebuie să cădem în această capcană. Mike Pompeo spune că protestele sunt cauzate de corupția din Iran. Aceste, acești oameni sunt uh, oameni cu probleme reale și oamenii încă suferă de pe urma războiului uh, în uh, Irak. Nu, treb- nu trebuie să-i lăsăm singuri. Trebuie să ne opunem încercărilor Statelor Unite de a însămânța zâzanie aici, între aceste țări. Domnul Wallace. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte Și eu, doamnă Mogherini, cred că munca dumneavoastră a fost una foarte echilibrată Însă diferența între ceea ce se întâmplă în Iran, Irak și Liban este foarte mare. S-a spus că multe au niște lucruri în comun. În primul rând, s-a interferat în, uh, asupra regimurilor actuale, s-au impus sancțiuni pe termen lung și s-au risipit uh, resursele publice de către banchieri, guverne și așa mai departe. Persoanele mor acolo, în toate aceste țări, și protestatarii pașnici sunt uh, arestați de uh, polițiști, lucru care trebuie condamnat. Am auzit că anumite entități uh, externe finanțează grupuri de opoziție din Iran pentru a destabiliza guvernul. Cred că ar trebui să condamnăm și uh, moartea protestatarilor din Irak și Liban. Pe de altă parte, ar trebui să condamnăm uh, moartea protestatarilor din Bolivia și Iran. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului Martin Batten. Un minut. Deplâng decesele eh, și încălcările recente ale drepturilor omului din Iran și toți prizonerii politici trebuie eliberați imediat. Totuși, prioritatea numărul unu în relația noastră cu, cu Iranul trebuie să fie uh, oprirea Iranului de a îmbogăți uraniu și de a construi bombe uh, nucleare. Trebuie însă să căutăm un plan B urgent la politica actuală. Și Uniunea Europeană nu este fără răspundere pentru această situație. Situația Iranului este și ea dificilă după uh, sancțiunile recente impuse de Statele Unite. Trebuie ca o coaliție de state membre Uh, și comunitatea internațională să aducă o soluție. Însă numai cu implicarea Statelor Unite. Dacă vrem să păstrăm Orientul uh, Mijlociu fără bombe nucleare și încercăm să refacem situația drepturilor omului în Iran, trebuie să ne regândim preteniile și relațiile. Cred că Marea Britanie, cu relația sa specială cu Statele Unite, poate ajuta aici. Mulțumesc frumos! Acum în încheierea dezbaterii dau cuvântul vicepreședintei uh, Comisiei Europene, doamne Mogherini. Mulțumesc, doamnă președinte. Am văzut că majoritatea intervențiilor din această seară pe această temă confirmă și încurajează abordarea pe care am descris-o la începutul dezbaterii. Permiteți-mi, și vă mulțumesc pentru asta, permiteți-mi să răspund specific la una dintre întrebările care a fost formulate, chiar dacă persoana care a formulat întrebarea nu mai este în sală, dar sunt convinsă că ne urmărește din birou solicita Uniunii Europene să financeze anumite proiecte concrete în Orientul Mijlociu și s-a referit în speță la cazul Irakului. Doar ca exemplu, pentru a preciza câteva cifre doar pentru Irak. Am finanțat proiecte concrete. Asta înseamnă depărtarea minelor, crearea de forțe de muncă, reconciliere, proiecte care există și pe care le vizităm constant la nivelul uh, meu sau la nivelul delegațiilor uh, de la fața locului și sunt sigură că și unii dintre dumneavoastră le-au vizitat. Dar în ultimii ani este vorba de 25 de milioane de euro proiecte concrete pentru Irak. Nu este vorba doar de diplomație, deși diplomația în aceste vremuri reprezintă un element valoros. Și uneori cred că subestimăm valoarea angajamentelor noastre diplomatice. Dar nu este vorba doar de diplomație, ci și de susținerea concretă a celor proiecte pe care îi ajută pe oameni în viața cotidiană. Mulți dintre dumneavoastră au spus că este vorba de oameni reali. Da, oameni reali, copii cu probleme reale, care s-au confruntat cu situații problematice ani de zile. Uniunea Europeană și instituțiile europene finanțează și acele con- proiecte concrete care duc la salvarea de vieți pentru milioane de oameni. M-aș fi așteptat ca uh, dumneavoastră, ca europarlamentari, să știți acest lucru. V-aș invita să vă documentați măcar cu privire la acest, acele proiecte pe care dumneavoastră ați fost de acord să le finanțăm în aceste zone, așa cum faceți în circumscripțiile dumneavoastră. Poate nu ar fi potrivit uh, acum uh, pentru mine să spun care va fi poziția viitoarei comisii în această privință. Ține de dânsi împreună cu Consiliul să contureze politica în acest domeniu, dar sunt convinsă că Uniunea Europeană va fi în continuare un partener fundamental pentru oamenii din regiune, pentru că uneori nu ne dăm seama cât de important este rolul pe care îl jucăm noi. De fiecare dată când um, mergem în vizită acolo, auzim, din, nu doar din partea guvernelor, ci din partea societății civile, din partea simplilor cetățeni care reprezintă cheia democrației, că se bazează pe noi și apreciază rolul nostru chiar mai mult decât o fac europenii. Și de aceea cred că trebuie să investim chiar mai mult uh, în economie, în diplomație, pentru a susține această regiune în a-și găsi uh, calea spre o pace și <clears throat> securitate durabilă. Și așa cum mulți dintre dumneavoastră au spus și am spus și eu la început, uh, fiind complet împotriva oricăror violențe uh, din partea autorităților ca răspuns la proteste pașnice. Și de aceea, tocmai în Irak, suntem implicați în reforma sistemului de securitate pentru că considerăm că există nevoia de reformă, pentru că altfel nu am face acest lucru. Pentru că considerăm că este nevoie de schimbarea și îmbunătățirea modului în care instituțiile trebuie să facă față unor astfel de situații. De aceea, încă o dată, sper că acest Parlament va susține în continuare uh, angajamentele instituțiilor europene în Orientul Mijlociu. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, vă las pe mâini bune în prezența domnului comisar Mimicea și ne revedem mâine. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă vicepreședinte. Dezbaterea pe această temă se încheie. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului și Comisiei cu privire la negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE. Aș dori să vă reamintesc că dacă doriți să folosiți sistemul cartonașelor albastru, puteți uh, semnala acest lucru prin uh, metoda tradițională sau maniera manieră electronic și indicații găsiți la intrarea în uh, sală. Are acum domnul Tobe cuvântul ca introducere. Mulțumesc. Doamnă președintă, domnule ministru, dragi colegi care ați mai rămas aici în sală la ora aceasta târzie. Acordul între UE și ACP, acordul Cotonou, este cel mai uh, global acord de parteneriat pe care UE l-a încheiat până la ora actuală. Acest acord acoperă probleme de cooperare cu aproape 80 de țări din lumea întreagă și o serie largă de politici. În acest moment, moment în care nesiguranța este în creștere, noi, Parlamentul European și Uniunea Europeană, trebuie să susținem și să promovăm multilateralismul, cooperarea globală și o ordine mondială bazată pe reguli. Toate acestea sunt valori esențiale ale Uniunii Europene. Acordul de la Cotonou expiră în februarie 2020. Negocierile pentru următorul acord au început deja. Înainte de aceasta, Parlamentul a subliniat ceea ce dorește să apară în noul acord. Consimțământul informat al Parlamentului va fi necesar atunci când se vor finaliza negocierile. Până acum, Uniunea Europeană a ajuns la un acord ca viitorul parteneriat să se bazeze pe elemente și principii prioritare. Pe lângă acest acord vor exista și trei protocoale de parteneriat regional care să țină cont de nevoia de cooperare în funcție de nevoile acestor țări ACP. Este un acord pentru toată lumea că acest parteneriat va fi un instrument unic și obligatoriu. La primele discuții uh, care au început deja, aceasta a fost una dintre principalele cereri ale Parlamentului. La dezbaterea de astăzi, cred că avem nevoie de mai multă claritate și avem nevoie și de mai multă determinare, pentru că unele dintre principalele îngrijorări ale Parlamentului nu au fost avute în vedere. În numele Comisiei de Dezvoltare a Comisiei DV, am prezentat mai multe întrebări Consiliului și Comisiei. Ne dorim niște răspunsuri clare astăzi la aceste întrebări. Noi considerăm că aceste întrebări vor oferi un ghid important viitoarei comisii. În primul rând, care este situația actuală în ceea ce privește cererea principală a Parlamentului, și anume ca noul acord să întărească dimensiunea parlamentară la nivelul ACP. Aș vrea să spun cu claritate că Parlamentul European nu poate accepta ca nivelul executiv uh, guvernamental să nu aibă o contraparte importantă și să se facă doar uh, uh, Consiliu, uh, o întâlnire la nivelul Consiliului, a Comisiei, dar nu la nivel parlamentar. Noi credem că prin întărirea cooperării parlamentare la cele trei uh, niveluri regionale este un pas înainte, însă nu este suficient. Iată de ce ne dorim un alt nivel de discuție în cadrul ACP. Un alt element important și aici și din partea Comisiei care este poziția Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește ACP și atunci când e vorba de întărirea măsurilor pentru a pune capăt discriminării în funcție de identitatea de gen și pentru a se asigura că drepturile la sănătate sexuală și reproductivă sunt reintegrate și susținute prin noul acord. Acestea sunt valori esențiale ale Uniunii Europene și trebuie să ne asigurăm că și ele vor apărea în acord. O altă întrebare esențială are de-a face cu societatea civilă, pentru că știm că în unele țări este vorba de îngrijorări foarte grave. Ne dorim un rol susținut pentru societatea civilă care să fie ușor de recunoscut în acord și la alte niveluri. Un ultim punct, la fel de important, Parlamentul a arătat cu claritate că noul acord trebuie să ofere și un mecanism de evaluare interpares și de monitorizare pentru a vedea ce se întâmplă cu ODD-urile și aceasta în mod regulat. Avem nevoie deci de mai multă claritate pentru a vedea cum se va integra și acest principiu în viitorul acord. Însă, însă înainte de a încheia, Aș vrea să mulțumesc domnului comisar Mimița pentru munca dumneavoastră, pentru că ați muncit din greu alături de Parlamentul European și vă mulțumim foarte mult pentru cooperarea pe care am avut-o până acum. Însă vreau să mă adresez și uh, Consiliului și pot să spun că mă bizui pe cele două instituții pentru a fi lideri în următoarele săptămâni și luni de zile și să ne ofere și astăzi răspunsurile pe care le așteptăm. Sperăm să fie răspunsuri clare. Mulțumesc foarte mult și acum în numele Consiliului dau cuvântul doamnei Tupurainen. Doamna ministru, vă rog. Doamnă președinte, stimați deputați, um, vă iau cuvântul în legătură cu negocierile uh, care sunt în curs de desfășurare cu grupul statelor ACP. Este o dezbatere uh, actuală de actualitate, pentru că acordul de la Cotonou este un dosar cheie pentru Consiliu. Negocierile au avut loc până acum la nivel politic în cinci runde, ultima dintre acestea la septembrie, în, în septembrie la New York. Uh, următoarea rundă de negocieri este prevăzută pentru decembrie. Ambele părți consideră că noul uh, Uh, cadru, uh, acord cadru de cooperare ar trebui să se bazeze pe agenda de 2030 și trebuie să țină cont de noile șanse și noile provocări intervenite de la ultimul acord. Sigur că vrem uh, în plus să obținem și poziții comune pe, în politica internațională. Uniunea Europeană împărtășește poziția adunării parlamentare comune și a Parlamentului European în legătură cu dimensiunea multilaterală. Și ambele părți consideră că abordarea pe viitor a relațiilor noastre trebuie să fie una inclusivă, deschisă, care să includă în, între părțile interesate și societatea civilă și ă, toate celelalte sfere de cooperare. Trebuie să existe posibilitatea uh, unui dialog uh, cu societatea civilă cu vis-a-vis de toate procesele. De asemenea, uh, societatea civilă și sectorul privat sunt considerate sectoare cheie pentru a atinge obiectivele unui parteneriat fructuos. Sunt în curs de desfășurare și discuții pe marginea temei migrației Uniunea Europeană vrea să obțină un text mai operațional decât acordul de la Cotonou. Toate elementele de cooperare în domeniul migrației trebuie abordate în dialogul structurat uh, politic cu partenerii noștri uh, politici. Acordurile politice internaționale conferă și uh, expertiză pentru partea comercială a relațiilor noastre. Există instrumente pentru îmbunătățirea investițiilor reciproce, pentru industrializare, pentru integrarea economică a anumitor activități. Aceste, ă, aceste texte ă, care există deja pe această temă ar trebui să inspire negociatorii de ambele părți în rediscutarea noilor texte. Este foarte importantă și nediscriminarea uh, pe toate criteriile, inclusiv cele de sănătate sexuală și reproductivă. Trebuie ca fiecare individ să aibă control total asupra uh, chestiunilor legate de uh, sănătatea sexuală și reproductivă, fără să fie expus discriminării sau unor posibile acte de violență. Uniunea Europeană dorește să obțină o garanție prin accesul liber la educație în materie de drepturi eh, sexuale și de sănătate. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă opresc aici. Mulțumim foarte mult, doamnă ministru. Acum, în numele comisiei, are cuvântul domnul comisar Nimița, mă rog. Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați europarlamentari, doamnă ministru. Aș dori să îi mulțumesc domnului Tobe și tuturor membrilor Comisiei DEVE pentru munca excelentă și pentru strânsa colaborare între instituțiile noastre pe acest dosar important. Salut rezoluțiile dumneavoastră și întrebările legate de negocierile în curs cu privire la nenoirea acordului de parteneriat între Uniunea Europeană și țările din uh, Africa, Caraibe și Pacific. Negocierile progresează la, într-un ritm moderat, aș spune. În calitate de negociator șef, trebuie să fiu realist. Atunci când va expira acordul de la Cotonou pe 29 februarie anul viitor, negocierile nu vor fi suficient de avansate și va fi nevoie de măsuri de tranziție. De aceea mă bucur că Consiliul a adoptat o decizie care susține extinderea acordului de la Cotonou până pe 31 decembrie 2020. Astfel, poate rămâne în vigoare un temei legal solid în cursul perioadei de tranziție. Comitetul de ambasadori (UEACP) va lua o decizie comună finală până în ianuarie 2020, cel mai târziu. În această etapă avansată a negocierilor, apreciez faptul că Parlamentul dorește să reitereze elementele de bază formulate în celelalte rezoluții anterioare din octombrie 2016 și iunie 2018 Opinia dumneavoastră este ascultată. Aveți o solicitare cheie în consolidarea dimensiunii parlamentare, inclusiv la nivel UE-ACP. Stimați europarlamentari, Cred cu tărie că rolul Parlamentului trebuie consolidat în viitorul acord. Totuși, conform directivelor de negociere din, ale Consiliului, cred că acest lucru poate să se încadreze cel mai bine la nivelul protocolelor regionale și nu la nivel UEACP. Totuși, Comisia a luat notă de recomandările formulate de Parlament uh, în acest domeniu. Aș dori să reamintesc că recomandarea adresată Consiliului de către Comisie în decembrie 2017 includea propunerea ca cele trei configurații parlamentare regionale să fie reunite într-una singură cu anumite ocazii. Însă, în final, acest, această propunere nu a fost inclusă în directivele de negociere din partea Consiliului. Stimați europarlamentari, salut uh, recomandările dumneavoastră cu privire la dialog politic. Am propus partenerilor noștri ACP o listă cuprinzătoare de dialog politic în toate domeniile tematice. De asemenea, salut și preocuparea noastră pentru un parteneriat activ. UE are o poziție clară. Căut solicităm din partea tuturor partenerilor un angajament pentru a facilita implicarea unei varietăți de actori în cadrul acestui dialog. În ceea ce privește prevederi obligatorii pentru a combate discriminarea sexuală sau egalitatea de gen și pentru susținerea drepturilor reproductive, trebuie să spun că suntem pe aceeași linie în această privință, însă am luat notă de faptul că propunerile noastre uh, adresate părții ACP nu au beneficiat de un feedback pozitiv și e nevoie de mai multe negocieri în această privință. Până acum, acest aliniat mai este în mai rămâne de negociat. În momentul de față se negociază un text echilibrat, căutând un uh, compromis uh, care să corespundă interesului ambelor părți. În ceea ce privește acordurile economice de parteneriat, aș dori să vă reamintesc că acestea sunt acorduri independente. Însă, acordul post-Cotonou va oferi un cadru cuprinzător de cooperare cu statele ACP, îmbinând toate acordurile comerciale deja negociate și cele viitoare um, și legându-le de valorile fundamentale. Întrebarea dumneavoastră legată de obiectivele de dezvoltare durabile sunt uh, salutare și agenda ONU va fi cadrul în care se va înscrie și viitorul acord. Abordarea bazată pe mai mulți actori va fi esențial pentru a, a instaura elemente de monitorizare în ceea ce privește realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Mulțumesc foarte mult. Acum, din partea PPE, are cuvântul domnul Helveni. Good evening, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, fără, fără acordul UE-ACP nu am putea găsi răspuns la problemele cum ar fi accesul la educație, siguranță, stabilirea valurilor de migrație. Acordul de la Cotonou actual s-a născut pentru a conferi acestei colaborări un cadru larg și cuprinzător. Orice întârziere a, nou, a negocierii și finalizării noului acord face ca Uniunea Europeană să întârzie și să fie dezavantajată, pentru că acordul nou este menit să consolideze procesele democratice în țările de origine, să stăvilească și să limiteze migrația dinspre aceste țări spre UE și de fapt, cel mai important aspect este cel legat de educație și pregătirea vocațională organizații, colaborarea cu eh, organizațiile bisericești este practic indispensabilă în relația cu țările ACP, totuși este practic inexistentă. În Africa subsahariană, asistența sanitară uh, și uh, educația sunt uh, realizate în măsură de 50% de organizațiile bisericești. Tocmai de aceea, cred că între părțile interesate care ar trebui incluse în deliberări trebuie să se afle și aceste organizații. În noul acord, uh, Comisia trebuie să găsească și o soluție pentru a rezolva cauzele principale ale migrației dinspre aceste țări. După cum a spus-o și doamna comisar Urpilainen în cadrul audierii, trebuie să ne concentrăm pe țările de origine în următorii ani. Ne așteptăm ca noul acord să uh, permită o reprimire a migranților mai ușoară, să, ca, să ă, creeze condiții pentru un loc de muncă decent, pentru educație și consolidarea democrației. În lumina acestor obiective, început din 20, 2021 trebuie să aplicăm NDCIC pentru ca uh, pentru ca să se mobilizeze astfel cel mai important uh, izvor de susținere financiară pentru țările ACP. Trebuie să se realizeze această legătură dintre acordul actual um, uh, de la Cotonou și MDICI. În rezumat, doamnă președinte, așteptăm din partea Comisiei Europene să negocieze un acord care să permită rămânerea în țară de origine a migranților și reprimirea celor care um, uh, vin spre Uniunea Europeană. Astfel, uh, fiecare dintre părți trebuie să-și îndeplinească rolul pe care uh, îl primește în baza acordului. Mulțumim! Acum, pentru socialiștii de democrați, dau cuvântul domnului Carlos Zuriniu. Minute. Două minute. Debate suscitat pela Comisia de Desenvolvimento sobre... Mulțumesc. Dezbaterea care a fost uh, inițiată de Comisia pentru Dezvoltare este una care vine la momentul oportun. E vorba de noul acord între UE și țările ACP. Noi suntem în proces de negociere și uh, am avut uh, prezentarea unei poziții partajate la Kigali, în Ruanda, săptămâna trecută, unde a avut loc ultima adunare parlamentară paritară pe care eu am prezidat-o în numele Parlamentului European. O întâlnire cu 80 de țări în care s-a cerut să se îndeplinească mandatul și calendarul, astfel încât în 2020 să avem în sfârșit un acord între două părți pe picior de egalitate care să se inspire din obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Am cerut și un cadru durabil, tocmai vorbind de relația dintre UE și ACPM și dacă ne gândim și la acordul de asociere economică între Uniunea Europeană, Uniunea Africană și mișcările de integrare regională. S-a vorbit de asemenea și despre dimensiunea parlamentară și aceasta într-un context geopolitic din ce în ce mai competitiv în care trebuie să fim în stare să stabilim care sunt diferențele. Eu am încredere că vom finaliza acest acord, însă trebuie să uh, ne gândim la toate provocările care ne așteaptă, schimbarea climatică, fluxurile migratorii provocate de sărăcia extremă. Iată de ce e nevoie de un, o concepere foarte echilibrată a acestui acord între UE și ACP, astfel încât Uniunea să fie mai puternică până la urmă. Salut și îl felicit pe domnul comisar și uh, vreau să îi mulțumesc pentru lucrările făcute până acum. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele grupului Renew, doamna Zaharopulu, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Știm cu toții în această sală că Țări, destinul nostru și al țărilor ACP sunt strâns legate între ele. Doar împreună vom putea aduce răspunsuri în fața provocărilor globale, începând cu felul în care gestionăm criza climatică și criza biodiversității. Prietenii noștri din țările ACP ne-au atras atenția pentru că consecințele schimbării climatice le pun viața în pericol. Susținerea UE în ceea ce privește adaptarea la schimbarea climatică este esențială dacă dorim să reacționăm înainte de a fi prea târziu. O altă provocare importantă este lupta împotriva braconajului și a traficului cu animale sălbatice. Aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru a salva biodiversitatea. Aș reaminti și rolul tinerilor și a femeilor în special tineretul african, care este esențial pentru un continent în tranziție. Uniunea Europeană și țările ACP ar trebui să construiască punți între ele în domeniul educației, al antreprenoriatului, al educației și culturii. Doar în felul acesta putem construi un viitor împreună egalitatea de gen, importanța femeilor, educația lor, inclusiv educația sexuală și reproductivă, sunt absolut uh, importante, pentru că capacitatea, capacitarea femeilor este cel mai bun pariu pe uh, viitor. Domnule comisar, în cadrul cooperării internaționale, Uniunea Europeană nu poate să lase în urmă aliații săi istorici. Am văzut la Kigali că partenerii noștri din țările ACP doresc un adevărat parteneriat. Și eu, în calitate de european, îmi doresc un astfel de parteneriat adevărat trebuie să construim o nouă relație care să se bazeze și mai mult pe cooperare și respect reciproc. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele verzilor, doamna Herzberger Fofana, pentru două minute. Le nouvel accord Union européenne Noul acord UE-ACP va fi o ocazie importantă pentru a întări relația de parteneriat pe picior de egalitate, relații care să se bazeze pe un adevărat parteneriat și nu doar pe o relație de tip paternalist. Totul va depinde de finalul negocierilor, care par să fie de pe acum problematice, pentru că deschiderea liberului schimb face ca multe țări ACP să nu poată trimite la un preț bun uh, produsele lor în uh, țările europene. Ilustrativ este exemplul laptelui praf care este vândut pe piața africană, care este la un preț fără concurență față de laptele local. Pe de altă parte, migrația este o altă temă de actualitate care îngrijorează atât UE cât și țările ACP. Cu toate acestea, ar trebui să avem grijă ca fondul de dezvoltare să nu aibă legătură cu măsurile draconiene ale politicii migratorii europene, care a devenit un instrument cu dublu tăiș, pentru că acesta a permis uh, rasiștilor să provoace teama, să declanșeze eurofobia și să implice și mai multe măsuri de securitate. De aceea trebuie să ajustăm prioritățile noastre în funcție de ale partenerilor noștri, eradicarea sărăciei, educația, formarea profesională, promovarea migrației legale și posibilitatea de returnare în țările de origine, urmată de o reinserție voluntară pentru a ajunge în felul acesta la un adevărat acord care să corespundă și ODD-urilor. N-ar trebui să impunem o condiționalitate a ajutorului pentru dezvoltare ridicând bariere prea mari în domeniul climei și al securității. Promovarea unei astfel de politici este contradictorie valorilor europene și a principiilor de tratament egal între parteneri egali. Țările ACP au avut până acum o politică față de ele de tip colonialist. Noi ar trebui să dorim un parteneriat care să reflecte foarte bine aspirațiile UE și ale țărilor ACP. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, în numele grupului ID, Dominic Bild, un minut și jumătate. À l'heure où de la Chine à la Russie, tout în momentul în care China și Rusia se impun, toți uh, au pierdut potențialul Africii. Uniunea Europeană abordează aceasta dintr-o poziție slabă. Nu doar pentru că nu s-a prevăzut nimic pentru a face față plecării Regatului Unit, care este un contribuabil net, ci și pentru că am văzut eșecul acordului de la Cotonou, în primul rând de natură politică, nici dialogul multilateral care este încarnat de instituții care nu au dat niciun rezultat concret, nici instrumentele obligatorii nu au avut succes eșec și în ceea ce privește migrația, pentru că deși articolul 13 nu a avut niciun rezultat, am avut tot felul de rezoluții care au respins controlul fluxului migratoriu de către țările de origine, ceea ce ar trebui să fie de altfel o primă cerință din partea noastră. Și din punct de vedere economic, bilanțul de etapă la Dijan, am văzut um, pactul african care a fost lansat de Germania săptămâna trecută, aceasta este încă o dată o lovitură sub centură pentru investițiile private. Iar în cadrul de acțiuni globale, acest plan Marshall, cum a fost numit cu pompozitate, și aceasta în timp ce condițiile materiale elementare pur și simplu nu sunt garantate. În Sahel, de exemplu, dispariția tragică a 13 compatrioți ai mei ne arată că împotriva terorismului islamic, soldații francezi se luptă singuri și, deși angajamentele internaționale nu s-au respectat acolo, până la urmă indiferența se plătește cu sânge. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum în numele verzilor și a Stângii Unite Europene dau cuvântul domnului Urban Crespo. Două minute, vă rog. Pias. Mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu un an, Parlamentul European a adoptat uh, procesul de negociere pentru un nou acord între UE și țările ACP. Această negociere integrată în textul inițial trebuie să facă față unor provocări, cum ar fi schimbarea climatică și acorda un protagonism susținut societății civile și întărea controlul parlamentar asupra acestui acord. Așa că nu înțelegem de ce, în urmă cu o lună, Comisia DV a susținut cu majoritate acest text, însă acum Partidul Popular amenință că nu va respecta acest acord. Ce dorește Partidul Popular? Ce dorește extrema dreaptă? Spuneau cu claritate intervențiile anterioare. Doresc să condiționeze ajutorul pentru dezvoltare cu controlul migrației, ceea ce din punct de vedere practic înseamnă în multe locuri o încălcare sistematică a drepturilor omului. Prea Multe barbarii am văzut în ultimii ani cu felul în care s-a utilizat fondul de ajutor uh, umanitar din partea UE pentru ca acum să impunem încă o dată această condiționalitate pentru ajutorul pentru dezvoltare. Este o adevărată infamie, este un neocolonialism și mai mult decât atât nu se respectă niciunul din protocoalele internaționale. N-ar trebui să săvârșim încă o dată această greșeală mâine, doamnelor și domnilor. Avem nevoie de o politică de dezvoltare care să nu fie în slujba unei Europe fortărețe, care să nu răspundă intereselor extremei drepte, ci să fie în slujba intereselor popoarelor și a planetei, pentru că de votul dumneavoastră va depinde totul. Va depinde să fim în slujba oamenilor sau împotriva lor. Dumneavoastră hotărâți. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului Alvaro Amaro. Trei minute. Em boa hora, Mulțumesc. În acest moment vorbim cu Consiliul și cu Comisia despre acest acord de parteneriat post-Cotonou în urma drumului pe care l-am început împreună cu acordul 1975 cu țările ACP, acest acord are trei obiective fundamentale, reducerea săr- și eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și contribuirea la integrarea progresivă a țărilor ACP în economia globală. Dacă acestea sunt obiectivele primare, acordul post-Cotonou trebuie să plece de la acestea. Se spune că acordul trebuie să consolideze principiile fundamentale ale acordului care va um, ieși din vigoare la sfârșitul anului trecut. Pentru susținerea drepturilor uh, omului, pentru creșterea economică, pentru combaterea crizei climatice, promovarea păcii și a da securitate și limitarea migrației. Uh, obiectivul primar al eradicării sărăciei trebuie însă să rămână scopul principal. Mă limitez acum la câteva observații pentru că s-au spus multe deja în această dezbatere. Dimensiunea parlamentară trebuie întărită în viitorul acord de parteneriat. Rezoluția pe care o vom vota mâine subliniază foarte bine această propunere, în special necesitatea de a consolida dimensiunea parlamentară. Viitorul cadru instituțional trebuie să includă o adunare parlamentară paritară și așa cum am spus Carlos Zorinio Uh, pe care îl felicit și, um, cum a spus și președintele Comisiei pentru Dezvoltare, această cerință nu trebuie să fie negociabilă și trebuie să apărăm multilateralismul ca parcurs eficient pentru o pace durabilă și pentru o creștere durabilă. Acest lucru va fi posibil doar dacă vom folosi forurile existente. Parteneriatul poate fi o pârghie pentru a găsi poziții comune în forurile statutare. Trebuie să apărăm acel principiu al unificării, pentru că, așa cum se spune, poți să alergi singur, dar împreună ajungi mai departe și este important ca democrația parlamentară să fie susținută atât la nivel național, dar și la nivel regional. Și în fine, aș dori să închei spunând că e nevoie de o mai mare implicare a societății civile pentru a da mai multă vigoare Democrația parlamentară contribuie la difuzarea valorilor fundamentale pe care le apărăm. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Monica Silvana Gonzalez. Nieobecna pani poseł, w związku z tym... Văd că mm, doamna nu este în sală. Am să-i dau acum cuvântul doamnei Monica Semedo. Pani poseł też nieobecna. Jest nici uh, dânsa se pare că nu este în sală. Ba da, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. La... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Săptămâna trecută am avut onoarea de a participa la uh, Kigali la uh, a 38-a adunare parlamentară comună și am avut întrevederi foarte fructuoase cu colegii mei din ACP. Ei au regretat faptul că negocierile eh, acordului post-Cotonou durează mai mult decât s-a sperat inițial. Totuși, avem cu toții aceeași părere și anume că acordul post-Cotonou trebuie să reflecte realitățile de azi există uh, idei noi, inovatoare pentru determinarea unui nou uh, și conturarea unui nou Uh, acord post din partea organizațiilor de tineret și vreau să întreb dacă uh, aceste organizații uh, ale tinerilor din țările ACP au fost sau nu au fost cooptate în deliberările și negocierile de până acum și dacă nu au fost, sunteți dispus, dispuși Comisia Europeană să le includeți aceste voci ale tinerilor? Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamne, doamna Stric, un minut și jumătate. Mulțumesc, mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule președinte. Uh, noul tratat UE-ACP va uh, oferi un nou imbold parteneriatului nostru. Ne bucurăm că ajungem către sfârșitul acestor negocieri și în curând va fi adoptat noul tratat. Totuși sunt încă niște impedimente care se pare că se concentrează pe tema migrației și mobilității. Aici vreau să mă concentrez și eu. Sigur că acordul spune că responsabilitățile trebuie partajate, dar dacă citim textul, el impune unele cerințe uh, foarte clare pentru țările ACP, uh, combaterea migrației și reprimirea migranților, către vreme Uniunea Europeană nu se angajează la niciun fel de măsuri concrete în ce privește migrația. Practic, uh, uh, nu există niciun fel de beneficiu al um, uh, țărilor partenere din ACP pentru a beneficia de pe urma unei migrații legale. Iar în ce privește partajarea responsabilității, singura trimitere la protecție internațională este extrem de vagă. Africa are și cazează mult mai mulți refugiați decât Uniunea Europeană și atunci de ce să re, de ce să nu susținem prin relocări sau prin ajutare financiare această responsabilitate deja uh, asumată de uh, Africa, de ACP răspunderea uh, Europei față de migranții dinspre Africa va crește și mai mult dacă dacă mai mulți refugiați și mai mulți migranți vor fi interceptați și vor rămâne cantonați în țări în tranzit în uh, Africa. Trebuie să ne asigurăm că uh, Uniunea Europeană, în materie de mobilitate, migrație și protecție internațională, chiar se ține de angajamentele asumate. Mulțumim foarte mult, doamna Stric. Și acum, Joao Ferreira, timp de un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Relația dintre Uniunea Europeană și țările ACP, Africa, Caraibe și Pacific trebuie văzută sau încadrată într-un mediu de cooperare sinceră, fără practici neocolonialiste care să amenințe suveranitatea acestor țări. Acordul de cooperare trebuie să recunoască și să conserve unitatea și integritatea blocului ACP și de aceea vrem să denunțăm tentative de divide impera care s-au făcut în trecut de către Uniunea Europeană cu așa numite acorduri de parteneriat economic împotriva ACP și ca și ca viitoarele acorduri să se bazeze pe solidaritate. Doar astfel se poate merge spre independența și autonomia ACP. Trebuie diferențiată baza economică, consolidate sistemele de producție, promovată dezvoltarea serviciilor publice, educația, sănătatea, aprovizionarea cu apă, serviciile cu apă e nevoie să se consolideze rolul Fondului European de Dezvoltare, să fie mai bine dotat financiar <clears throat> și să respingem orice fel de logică de condiționalitate în ceea despre controlul migrației s-a vorbit. Trebuie verificat în ce măsură este posibilă susținerea acestor economii cu comerț liber fără să exportăm modele neoliberale care s-au dovedit dezastroase. Este o chestiune de justiție care va permite canalizarea unor resurse suplimentare pentru dezvoltare. Așa cum s-a adoptat adoptată în, în adunarea parlamentară în Ruanda. Mulțumesc. Domnul Bartolo are cuvântul. Doamnă președinte, sunt încă multe întrebări care rămân deschise pentru negocierea unui nou acord de parteneriat între Europa și grupul de țări ACP creștere durabilă, reducerea sărăciei, stat de drept, democrație, dezvoltare economică și culturală gestiunea fluxurilor migratorii și schimbări climatice. Iată teme cruciale care trebuie relansate în cadrul unei cooperări consolidate după 2020. Acordul de la Cotonou ne-a permis să mergem pe calea dialogului și a cooperării și în acești ani rezultatele la care s-a ajuns au fost importante. Însă haideți să fim sinceri, nu sunt semnificative. Suntem încă la în lumină de obiectivele reducerii și eliminării uh, sărăciei și a integrării țărilor ACP în economia mondială. Haideți să continuăm parcursul nostru de dialog parlamentar deschis și democratic și să nu pierdem din vedere respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice ale statului de drept, care trebuie să rămână la baza cooperării noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul Marie-Pierre Vedren. Merci, Madame la vice Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Domnule comisar, viitorul relațiilor noastre de după februarie 2020 a fost în miezul schimburilor de opinii pe care le-am avut săptămâna trecută la Kigali. În calitate de vicepreședintă a acestei adunări parlamentare, regret faptul că acest cadru multilateral pe care toți ne-l dorim este pus sub semnul întrebării facilitând un adevărat uh, parteneriat între cele două părți. Uh, pentru aceasta ar trebui să întărim dimensiunea parlamentară. E adevărat că funcționarea acestei adunări ar trebui să fie revizuită, însă dacă am elimina-o ar fi un contrasens. Protecția drepturilor omului, obiectivele dezvoltării durabile, drepturile omului, lupta împotriva schimbării climatice vor găsi soluții doar dacă acționăm împreună. Diplomația parlamentară este un adevărat factor de decizie. De exemplu, la Kigali am adoptat o abordare comună pentru COP25, care va avea loc în curând la Madrid. În acest sens, aș vrea să cer Comisiei încă o dată să facă din acordul de la Paris un element esențial al acestui viitor parteneriat. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Evin Insir, un minut. Doamnă președinte, aș vrea să transmit uh, Comisiei și statelor membre patru mesaje importante. Mai întâi, trebuie să uh, avem, gând, uh, avem gândul la, la obiectivele de dezvoltare durabile ale ONU de a, trebuie să ținem cont de libertățile eh, fundamentale de drepturile omului, de diversitate, pentru că toate acestea sunt foarte importante eh, în eh, colaborarea democratică. Trebuie să existe egalitate de șanse și drepturile femeilor trebuie recunoscute